Good afternoon, everybody. Bună ziua tuturor. I hope that nobody is, uh, was trapped by the fire alarm that went off. I got... Sper că n-a fost nimeni blocat uh, când s-a dat alarma de incendiu. Eu am fost blocat uh, într-o parte a clădirii și a trebuit să o colesc. Poate că unii colegi o să întârzie din cauza asta. Mă bucur că suntem aici. Începem discuțiile în această după-amiază examinând amendamentele de compromis pe care raportorul, nostru, domnul Rochefort, l-a făcut pe programul uh, pentru consumatori 2014-2020. Raportorul din umbră, uh, Simon Busuttil este aici, de asemenea Maria Gomepese. Haiderule nu este aici, Ole Schmidt va fi înlocuitorul ei și eu sunt aici de asemenea. Domnul Trianta Filidis nu este. Mă bucur că și Olivier Micol, în reprezentantul Comisiei, este aici. Știu că doamna Maine dorea să fie aici, dar pentru că a fost aici o oră și jumătate în sesiunea de dimineață, am înțeles că mai are și alte angajamente, însă Olivia, Olivia ești binevenit. Așadar, domnule Rochefort, vă dau cuvântul pentru a prezenta compromisurile. Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba de a examina amendamentele de compromis, pentru că ultima dată vă dădusem deja poziția mea pe amendamentele individuale și acum suntem în faza finală pentru că mâine avem votul în comisie. Mulțumesc din nou colegilor care au, m-au susținut în acest demers. Am avut uh, un excelent spirit de cooperare și am putut integra câteva idei noi în munca noastră. În fine, există în cele din urmă există 11 amendamente de compromis. Avem, uh, de altfel, multe de puncte pe care suntem de acord, nu doar pe fond, unde munca a fost dificilă. A fost dificilă pentru că avem în acest text aspecte foarte tehnice. Uh, e vorba de un program financiar și e nevoie de rigoare și de coerență. Aceste amendamente de compromis uh, sunt susținute de grupurile PPE, SND și ALDE, însă și verzii susțin Uh, deși nu fac parte din acest compromis pentru că ei nu au depus amendamente. Uh, vroiam așadar să vă prezint foarte rapid. Uh, nu o să prezint toate amendamentele, ci ideile pe care am reușit să găsim compromis. Mai întâi, vorbisem foarte mult de un obiectiv foarte clar, de a susține acțiunile prin care consumatorul poate să joace mai bine rolul pe piața internă. Și aici mă refer la comparabilitatea datelor și la transparența piețelor și în special am insistat asupra faptului că nu e vorba doar de problema prețului, ci și a calității bunurilor și serviciilor. Pentru că un consumator avizat este cel care studiază în același timp și calitatea și prețul și din acest motiv suntem uh, favorabili acestei etichete de certificare pentru uh, siturile de internet care compară prețuri, care uh, și uh, să se folosească o metodologie armonizată. Deci, acțiunile Comisiei trebuie să permită implementarea acestei măsuri, pentru că este un lucru indispensabil dacă vrem să avem o cât mai bună comparație și o piață interioară cât mai dinamică. A doua temă pe care am uh, făcut uh, amendamente de compromis, educarea consumatorilor uh, sigur există persoane vulnerabile, persoane vulnerabile care sunt țintite în, în acest efort al nostru de educare a consumatorilor și uh, nu e nimic contradictoriu când spun că e nevoie de programe de educație pe de-a lungul întregii vieți, pentru că în uh, lumea de astăzi trebuie să învățăm de, din leagăn și până la pensie. Un alt lucru care a fost considerat interesat, interesant de mulți colegi, întreprinderile trebuie și ele să se implice în educarea consumatorilor. Un, poate părea uimitor, dar totuși dacă reușești să sensibilizezi o anumită întreprindere, o anumită companie, atunci această companie care e mai bine informată va pune pe piață servicii și bunuri care nu vor mai uh, stârni ambiguități și uh, vor fi mult mai bune pentru consumatori. În ce privește consumatorii vulnerabili, există mai multe uh, compromisuri. Uh, poate vă amintiți, am avut o discuție și nu eram cu toții de acord asupra rolului uh, consumatorului și a programului uh, formei pe care trebuie să aibă programul de susținere a consumatorului. Vă reamintesc și cred că aici suntem de acord, suntem de acord cu faptul că susținerea financiară directă către organizații trebuie să se facă numai pentru organizații transnaționale, europene. Asta nu înseamnă că nu o să ajutăm organizațiile consumatorilor din fiecare stat membru, dar nu este un ajutor care trebuie să ia forma unui, uh, unei finanțări directe, ci mai degrabă o întărire a capacităților de a face schimb de bune practici, de experiențe și am adăugat și susținerea pentru cercetare în domeniul uh, consumului și formarea consumatorilor. În ce privește follow-up-ul și evaluarea programului, aici uh, sunt câteva subiecte oarecum sensibile, mai ales în relația noastră cu Comisia Europeană, printre altele actele delegate asupra programelor anuale ca atare. Cred că am uh, reușit să găsim uh, compromisul în ce privește follow-up-ul și anume asupra uh, indicatorilor care să permită acest follow-up al programului, dar există și un punct care a dat uh, loc uh, la discuții destul de aprinse la ultima ședință a comisiei noastre și anume repartiția indicativă a sumelor pe fiecare obiectiv și aici avem așadar o discuție împreună cu comisia. Noi știm bine că anexa 2 care figurează în, în textul nostru cu vocație legislativă uh, dă o repartiție indicativă, să zicem, Comisia poate totuși să aibă o marjă de mai mult sau mai puțin de 20% și în cazul unui în cadrul unui compromis și mai conciliant, pentru că vrem să arătăm Comisiei că nu ne opunem la o libertate de acțiune atunci când ea este bine fondată, așadar într-un amendament oral la amendamentul inițial adăugăm faptul că trebuie, poate să existe o flexibilitate necesară pentru comisie în acest, în acest domeniu, astfel încât dacă comisia are nevoie să se îndepărteze și mai mult de această limită care a fost propusă în manieră scrisă, o poate face, dar ținând seama totuși că acest proiect de modificarea liniilor bugetare uh, trebuie să fie unul justificat de către Comisie uh, Parlamentului prin intermediul actelor delegate în formatul clasic. Știm deja despre ce e vorba. Iată, domnule președinte, o sinteză a domeniilor pe care am obținut amendamente de compromis, uh, care cred că convin tuturor. Mulțumesc! Well, thank you very much indeed for that. Uh, I was also just having a look at the Mulțumesc. Other committees as well, which possibly I might ask. Mă uitam la aviz uh, și poate o să vă rog să mai de la alte comisii și uh, o să vă întreb ca, pe care le veți susține, pentru că avem câteva avize de la uh, juri și de la buget, dar până atunci, uh, pentru că mai avem ceva timp, haideți să ascultăm pe raportor, mă bucur că și uh, Uh, alți colegi au venit. Simon Busutil mai întâi și după aceea doamna Perez, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și dați-mi voie să încep mulțumindu-i domnului Roșfort pentru prezentarea de astăzi și pentru activitatea sa pe acest dosar și în special pentru spiritul de cooperare. Pot spune, și o să încerc să fiu cât mai succint, pot spune că PPE-ul uh, este gata să susțină compromisurile care au fost negociate și cred că uh, îi mulțumesc raportorului pentru deschiderea sa și pentru spiritul de cooperare. Sunt doar două probleme rămase în suspensie din punctul nostru de vedere. Mai întâi, în ce privește împărțirea pe obiectiv 1 și obiectiv 2, împărțirea finanțării, deși eu nu sunt uh, de acord cu realocarea sumelor informative ale Comisiei, cum a spus raportorul. Totuși, am fost de acord să susțin uh, poziția în schimbul unei flexibilități crescute pentru Comisie. Deci Comisia să nu fie uh, blocată în aceste sume. Și uh, a doua chestiune se referă la amendamentul 122 pe care l-am făcut noi, care cere să se dea atenția cuvenită informării minorilor pentru a asigura uh, Uh, publicitate uh, responsabilă prin eliminarea uh, publicității TV agresive și publicității online agresive. Nu este niciun dubiu că copiii sunt un grup de consumatori vulnerabili și în spiritul în ideea de a-i susține pe ei și drepturile lor de consumatori, cred că nu putem retrage amendamentul nostru și aș aprecia dacă alte grupuri ar putea ține cont de această idee și susține uh, amendamentul 122. Odată ce am spus asta, sper că după votul de mâine vom avea o poziție clară și puternică a Parlamentului European pe care, Parlamentul va, pe care raportorul va putea folosi în negocierile sale cu Consiliul pe acest dosar foarte important. Din cât am înțeles, a existat un uh, spirit de cooperare foarte bun între toate grupurile. Prin urmare, raportorul va avea o poziție foarte puternică atunci când ne va reprezenta la întâlniri, la ședințele de negociere cu Consiliul. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult, doamna Perez. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, recunoscătoare domnului Rochefort pentru că a, a avut o atitudine foarte deschisă față de amendamente încă de la începutul discuțiilor. Vreau să mă refer la problema consumatorilor vulnerabili. Mi se pare extrem de importantă abordarea sa și de asemenea vreau să mă refer și la alte abordări în ce amendamente care pentru noi sunt esențiale. În primul rând, eliminarea obstacolelor directe sau indirecte la funcționarea pieței unice și îmbunătățirea încrederii cetățenilor în ce privește a, tranzacțiile transfrontaliere, precum și nevoia de a crește puterea consumatorului. Apoi, susținerea organizațiilor de protecție a consumatorilor prin cofinanțare europeană, așa cum a spus domnul Roșfor, precum și întărirea capacității instituționale a acestor organizații la toate nivelurile. la toate nivelurile, regional, local, național și european. Asta permite mai multă transparență și dinamism în uh, interiorul pieței unice, schimbul de bune practici, formarea, instruirea consumatorilor, precum și cercetarea în domeniul de consum. Acestea sunt uh, esențiale. Apoi, dezvoltarea și întărirea drepturilor consumatorului, cu posibilitatea de a depune plângeri simple, rapide și cu un cost redus. Acestea sunt lucruri extrem de importante. În al patrulea rând, uh, incitarea uh, posibilitatea de a face un follow-up și de a revizui programele pentru a înțelege uh, comportamentul consumatorului și a evita disfuncționalitățile pe piață. Și, în fine, regret că în compromisurile dumneavoastră n-ați putut să prindeți și problema participării organizațiilor uh, de protecție a consumatorilor în gestiunea practică a sistemelor de rezolvare a litigiilor. Nu se prevede ajutor financiar pentru aceste organizații. Uh, din păcate, va trebui acum să plec pentru că mai am un alt raport și la Comisia Regii și îmi cer scuze în avans. Voi încheia aici. Președintele, mulțumim uh, oricum pentru contribuția noastră și avem mulți alți membri foarte activi și energici în comisie, deci nu e o problemă. Acum, doamna Rulă. Very brief. să fiu foarte succintă. Am scris deja raportorului. Susținem uh, propunerea dumneavoastră de compromis. Cred că este un raport foarte bun. Și asta e tot. Mulțumesc foarte mult. Yeah. Uh, well, as the last... Președintele, și eu, în calitate de raportor din umbră, pot să spun exact același lucru, și anume că susținem propunerile de compromis ale raportorului. Bun. Doamna Horața Bilba dorește să mai intervină, mai dorește și altcineva. Vă rog. Mulțumesc și eu mă alătur ca să îl felicit pe domnul Roșfor pentru o treabă excelentă și, în fine, susțin ideea menționată de Simon, în special în legătură cu amendamentul 122. Dar vreau să lămuresc exact care este poziția noastră, pentru că uh, am dorit categoric să susținem libertatea de expresie și de libertatea uh, de exprimare pe internet și uh, Uh, utilizarea capacității internetului, în egală măsură este important să discutăm cu părțile interesate uh, uh, în legătură cu o atitudine responsabilă vis-a-vis -vis de comercializarea pe internet. Pentru că dacă părinții, cetățenii europeni care sunt părinți, au aceste temeri justificate, vis-a-vis de ceea ce înseamnă internetul și acest fenomen multimedia cu care ne, ne confruntăm, pot să aibă și consecințe negative, inclusiv în chestiuni legate de sănătate, alcoolism, diabet, obezitate, sex și așa mai departe. E bine, va fi foarte, foarte dificil. Robert, te rog să mă asculți o secundă. Uh, deci va fi foarte greu să reglementăm internetul. Cred că cel mai simplu este să facem o publicitate responsabilă și de fapt asta cerem aici. Așa că nu văd de ce uh, este problematic să scriem așa, să acordăm o atenție deosebită copiilor, minorilor, printr-o reclamă și o publicitate responsabilă. De ce este vorba de publicitatea online. Deci cred că este formularea cea mai clară și cea mai generoasă la care mă pot gândi și rog uh, colegii să voteze pentru acest amendament 122 care nu se regăsește în amendamentele de compromis. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai dorește cineva? O să îi dau cuvântul domnului Nicol atunci ca să ne împărtășească gândurile sale, după care vom uh, invita din nou raportorul. Mulțumesc, domnule președinte. Și noi dorim să mulțumim raportorului și raportorului din umbră pentru acest raport de bună calitate și pentru amendamentele de compromis. E adevărat că avem în continuare o serie de comentarii vis-a-vis -vis de aceste propuneri. Știți, Eh, care este poziția Comisiei cu privire la actele delegate pentru adoptarea programului anual. Deci considerăm că nu în felul acesta, nu ăsta este instrumentul cel mai potrivit și cred că în ciuda eh, flexibilității introduse în acea eh, defalcare estimativă pe, obiectivă, pe obiective, credem că acest lucru nu ar trebui să rămână în actul legal, ci să rămână în situațiile financiare, așa cum am propus noi. În ceea ce privește comparația între site-urile web, suntem întru totul de acord cu importanța acestui proces și am subliniat treaba asta în uh, agenda digitală a consumatorului, dar avem uh, temeri serioase legate de fezabilitatea introducerii unui sistem de certificare și de monitorizare a tuturor acestor uh, site-uri uh, comparative în Uniunea Europeană. Ce privește educația, după cum știți, este pentru noi un lucru foarte important și suntem de acord că, ca întreprinderile să fie educate. Ne întrebăm însă dacă programul uh, pentru protecția consumatorilor poate să facă treaba asta, pentru că are un uh, Uh, buget mic, nu știu dacă poate să folosească o parte a acestui buget mic ca să facă educația întreprinderilor. când ar putea mult mai bine să o facă, să se facă prin, în cadrul programelor care au uh, un buget, eu știu, de multe ori, poate chiar de 10 ori mai mare. De asta zic că suma asta mică care uh, este alocată acestui program nu cred că este suficientă pentru a educa întreprinderile. Apoi, am luat uh, notă de formularea privind organizațiile și asociațiile uh, consumatorilor și uh, sprijinul financiar direct pentru asociațiile consumatorilor la nivel european. Apoi, în, în legătură cu amendamentul 122 și legat de publicitatea și reclamele televizate, e bine, aici trebuie să ne amintim că vorbim despre un cadru financiar. Prin urmare, cine este beneficiarul, care sunt uh, măsurile și ce sume sunt uh, avute în vedere. Prin urmare, trebuie să, să știm foarte clar în ce constau aceste măsuri. De exemplu, să acordăm atenție unui lucru nu e o acțiune ca atare, poate să figureze la considerente, de exemplu, uh, Uh, sau eu știu, o, gene, o acțiune foarte generală, dar nu este suficient de bine definită pentru a fi inclusă în programul financiar și căreia să îi se poată aloca o sumă de bani pentru un anumit beneficiar. Deci nu e un document politic, ci e un cadru financiar. Nu vreau să vorbesc prea mult, mă apropii de concluzie. Avem uh, câteva mici comentarii legate de formulări, dar uh, Astea cred că pot fi discutate în discuția asta în la Consiliu. Mulțumesc! Foarte bine, mulțumesc foarte mult. Deci o să dau din nou cuvântul raportorului. Să mai fac, să trag câteva concluzii înainte de a vota și să uh, ne spună ce părere are despre părerile care au fost uh, deja uh, exprimate, ce ne recomanda să susținem și așa mai departe. Vă rog. Cu microfon, vă rog. Suntem de acord Uh, practic. Domnul Bizotil a făcut uh, într-adevăr acea observație. Cred că aveți dreptate pentru că amendamentul oral este un amendament oral care introduce mai multă flexibilitate în uh, contrapartidă față de acea mică modificare pe care am propus. La amendamentul 122 suntem de acord pe fond. Uh, în țara mea am fost uh, membru al uh, Comisiei de Etică privind publicitatea și ea este, în fine, o organizație care se autoreglementează în ceea ce privește etica. Multe organizații și asociații lucrează în acest fel. Deci, pe fond, suntem complet de acord. Dar mm, două lucruri ne deranjează. Primul, care a fost uh, reamintit reprezentantul Comisiei. Și anume, este vorba de un text care uh, enumeră programele și ca atare nu prea vedem cum asta, acest lucru poate să corespundă unui program. Și în fine, uh, un al doilea lucru care ne cam deranjează este faptul că se garantează niște practici publicitare responsabile. Cum poate Comisia să garanteze? Deci cuvântul ăsta garantează este foarte puternic. Poate o problemă lingvistică, poate o proastă traducere în franceză, nu știu. Dar deci în franceză se folosește verbul garanti, deci garantat. Deci a garanta Uh, înseamnă pur și simplu se, se sigilează, nu? Se uh, semnează și se parafează, ca să spun așa. Deci, poate că în asta constă dificultatea. Și ce v-aș propune eu e următorul lucru, ca împreună cu Comisia uh, să vedem dacă nu găsim niște formulări, niște cuvinte mai bune. Pentru că pe fond, cum ziceam, sunt de acord cu dumneavoastră. Dar dacă dorim să garantăm niște practici publicitare responsabile, atunci uh, trebuie să avem un text legislativ ca atare uh, cu privire la publicitatea în Uniune. Dar nu asta facem. Uh, deci, fie să, să vedem dacă termenul ales e unul fezabil și nu unul foarte puternic, acest garantir. Deci să schimbăm. Sau să vedem dacă nu cumva trebuie să-l punem mai bine la un considerent. Dar repet, pe fond sunt într totul de acord. Cât privește amendamentele propuse de celelalte comisii, uh, în pregătirea listei de vot, uh, totul este arătat acolo, indicat foarte clar și nu cred să fie vreo problemă majoră. Așadar, mâine uh, o să votăm, mâine dimineață o să votăm acest lucru în comisia noastră și, având în vedere că avem de-a face cu avize care se apropie foarte mult uh, unul de altul, chiar și pe problema asta minoră de formulare, cred că vom găsi o formulare. Am uh, o părere, o ipoteză care va trebui verificată după vot și pe care o voi propune raportorului din umbră ca să vedem dacă nu este cazul să propunem coordonatorilor comisiei noastre să ne gândim la niște discuții pregătitoare cu președinția Consiliului în legătură cu conținutul programului, știind foarte bine că oricum nu o să abordăm de la bun început sumele uh, pentru acțiunile în chestiune. Deci vă propun să facem treaba asta după votul de mâine. Right. Okay. Well, thank you very much. Foarte bine, mulțumesc foarte mult. Deci, confirmarea votului de uh, mâine dimineață, de la ora 9.30 încolo. Și apoi vom discuta cu raportorul următoarele etape ale strategiei noastre, ținând cont de peisajul general al discuțiilor legate de buget. Deci, în uh, momentul în care vom ști exact cât de mare va fi suma alocată acestui program privind protecția consumatorilor. Mai dorește să intervină cineva? Nu? Foarte bine atunci. Haideți să trecem atunci la următorul punct de pe ordinea de zi. Cred că suntem foarte punctuali. Domnul Traskovski cred că este prezent, da? Ați putea veni aici la prezidiu, dacă doriți. Să doriți să stați în spate. I would just, uh, I just welcome uh, Mrs. Petikainen. I've heard... Îi spun bine a venit uh, vicepreședintelui comisiei noastre, doamna Petikainen. Este vorba de un aviz pentru Comisia ITRE pentru folosirea informațiilor cu caracter public. Raportor este domnul Traskowski. Doamna Weiler este raportor din umbră, domnul Kacimarkakis nu este prezent, domnul Schmidt este de asemenea raportor, domnul Engström, eu sunt prezent și Doamna Riule cred că va interveni. Deci pe lângă raportorii din numără și oricine altcineva poate interveni. Nu știu dacă Richard este Swenton, Richard Swenton din partea DJ Information and Society. Deci, domnule Traskovski, spuneți-ne, vă rog, care este părerea dumneavoastră despre acest aviz. Da, vă mulțumesc. Va fi o, o plăcere pentru că și dumneavoastră cunoașteți acest domeniu, domnule președinte. Cred că putem avea o atitudine foarte pozitivă pentru că propunerea făcută de comisie este una foarte bună, dar știți foarte bine că întotdeauna parlamentarii pot îmbunătăți un text. Tocmai acest lucru l-am făcut prin amendamentele propuse. Cel mai important lucru este că textul propus de comisie este unul cu care putem uh, lucra. Nu ne dorim să-l modificăm uh, fundamental, pur și simplu dorim să clarificăm anumite definiții până la urmă. Cel mai important lucru este că că acest exercițiu are un potențial imens de creștere și de inovare, un lucru foarte important în aceste timpuri de criză. Aș dori să mă refer la cinci puncte. În primul rând, m-am referit la uh, clarificarea definițiilor, mai ales când vine vorba de format, formate care să fie uh, citi, uh, care să poată fi citită. Cred că aici uh, am avea nevoie de o clar- clarificare mai mare. Aceste formate trebuie să fie neutre din punct de vedere tehnologic și formatul trebuie să fie cât mai accesibil pentru um, utilizatori. Deci ne-am dorit din acest punct de vedere uh, formaturi uh, deschise. Desigur, sunt posibile și alte formate, dar am preferat să existe un format deschis. În al doilea rând, se pune problema costurilor marginale și aici cred că am avea nevoie de o definiție mai precisă. Aceste costuri marginale înseamnă de fapt costurile uh, îndeplinirii unei răspunderi unei asemenea cereri și dacă există excepții, înțelegem faptul că există excepții, dar acestea ar trebui să fie cât mai puțină. și în plus să fie cât mai bine uh, stabilită și limitată. Apoi, uh, licențele um, deschise din nou și acestea sunt importante vis-a-vis -vis de accesul pentru utilizatori. Deci, uh, acest lucru ar, ar trebui să devină, din punctul nostru de vedere, un standard peste tot în Uniunea Europeană. se pune întrebarea pentru Comisie dacă utilizarea transfrontalieră nu ar trebui să devină un model pe viitor. În al patrulea rând, aspectul legat de mijloacele electronice. Ne-am dorit ca cererile să fie procesate în mod electronic deci uh, ne-am dorit ștergerea cuvintelor dacă este uh, posibil acest lucru, pentru că, după cum am spus, procesarea electronică trebuie să fie punctul de plecare, pentru că dacă luăm în serios acest subiect, dacă luăm în serios potențialul, posibil, potențialul pentru piața internă, atunci trebuie să ne asigurăm că un format electronic este folosit cât mai des posibil. Și în ultimul rând, supravegherea. Acest punct a fost unul uh, central în uh, dezbaterea controversată pe care am avut-o. Și există o urgență în diferite domenii, de exemplu, în achizițiile publice de a crea noi instituții, o nouă birocrație. Cred că nu este o idee prea bună. Ar trebui să folosim instituțiile existente pentru, pentru a supraveghea acest proces și în legătură cu cerința, necesitatea de raportare. Raportarea trebuie să fie un lucru realist. Raportarea ar trebui să se facă pe o perioadă de 3 ani și nu pe o perioadă de un an și ne-am dorit și o modificare a, a formulării în care se spune că statele membre ar trebui să transmită informații a, Comisiei despre Uh, existența acestor uh, informații, pentru a evita costuri suplimentare și așa mai departe. Într-adevăr, ne dorim un proces de raportare, de, supraveg- de supraveghere, dar acesta trebuie făcut de organismele existente deja și trebuie să ne asigurăm că este un proces care este nu, prea, nu este prea dificil pentru statele membre și pentru instituțiile publice. La sfârșit aș dori să mulțumesc uh, raportorilor din uh, Umbra pentru colaborarea excelentă și să mulțumesc doamnei Comi pentru că mi-a permis să discutăm acest punct acum. Vă mulțumesc. Doamna Corața Bilt, dacă este atentă. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că v-ați referit la aceste puncte pe care le-am discutat și în schimbul anterior de opinii. Acum vom avea, vom asculta contribuții din partea raportorilor din umbra. În primul rând, doamna Weiler, apoi domnul Katsi Markakis, domnul Engström, care este prezent acum, eu, doamna Ruiula, de asemenea. Domnul Engström este raportorul din umbra, nu? Dar și doamna Iulia dorește să intervină. Nu, sau e invers. Okay. Uh, well, let's start with Mrs. Violet. Doamna Violet este prima care are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să vă mulțumesc, domnule Traskovski, pentru că și eu, și mie mi-a plăcut că am discutat acest punct astăzi. Am discutat deja la inițiativa, am discutat inițiativa comisiei deja, raportul dumneavoastră ne am discutat deja și cred că amendamentele înaintate au îmbunătățit acest raport. Noi nu avem uh, uh, nicio îngrijorare, doar una eventual. În primul rând, în uh, introducerea făcută de dumneavoastră, ați subliniat, v-ați referit la cât de important este acest punct pentru societăți, pentru societăți dar cred că nu doar uh, uh, companiile și societățile au de profitat, ci și cetățenii, dar și jurnaliștii și oamenii de știință. Deci, uh, cei interesați, cercul celor interesați este unul foarte larg, un lucru foarte bun. Aș dori să mă refer și la un alt punct, este vorba de costurile marginale. Cred că aici avem aceeași părere. Dumneavoastră a spus că acesta trebuie să fie întemeiată foarte bine și eu sunt de acord cu acest lucru. Pentru mine conceptul verificabil este foarte important, pentru că inițiativa Comisiei nu a apărut din senin, ci a apărut în urma situației uh, diferite din uh, statele membre. Există o filozofie în uh, Scandinavia și în țările nordice unde unele lucruri sunt de la sine înțeles pe de altă parte, există și alte state, cum este statul în care provin eu, unde situația este una complet diferită. Deci, este foarte important să spunem acest lucru, că informația trebuie să stea la dispoziția cetățenilor întotdeauna. Am spus deja în cadrul ultimei dezbateri pe care am avut-o că regret faptul că nu am implicat agenția, Comisia nu a implicat de la bun început Agenția Europeană pentru Protecția Datelor Personale. Poate uh, Domnule raportor, ne puteți spune care este situația acum în faza finală, dacă s-a ținut cont de Agenția Europeană de Protecție a Datelor uh, cu caracter personal în uh, contextul discuțiilor purtate. Mi se pare foarte bine faptul că nu vă doriți crearea unei noi instituții un nou organism, însă ar trebui să fim foarte atenți în verificările pe care le facem, pentru că până acum, acolo unde nu, e, nu a existat un acces bun la informații, tocmai autoritățile au fost cele care uh, l-au blocat. Și dacă lăsăm sarcina administrativă la latitudinea autorităților, trebuie să ne asigurăm că, acelea nu, că acestea nu vor bloca accesul la informații. Poate ar trebui să amintim acest lucru undeva. Dacă există îndoieli legate de funcționalitatea sistemului, nu trebuie să uităm de ombudsmanul european sau de ombudsmanul uh, național, care este autoritatea care uh, poate asigura accesul la informații în acest caz. Și ultimul punct mi se pare foarte bun, faptul că V-ați referit la protejarea sferei private, la protejarea datelor cu caracter personal. Este un lucru pe care îl sprijin pentru că nu mai este de la sine înțeles în zilele noastre această protejare a sferei private. După cum am spus, aveți o abordare foarte pragmatică, care îmi place foarte mult. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Domnul Hatzimarca, are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, propunerea comisiei a fost uh, una bună, după cum a spus și doamna Weiler. Și, într-adevăr, prin uh, definițiile făcute de raportor, propunerea comisiei a fost îmbunătățită și doresc să vă felicit pentru acest lucru. Eu sprijin cele spuse de doamna Weiler, însă, în același timp, cred că există diferențe mari între statele membre, așa cum a înțeles și raportorul. Uh, Drept urmare, ar trebui să ne asigurăm că statele membre vor pune în totalitate în aplicare această directivă. Trebuie să ne asigurăm că există condiții egale pentru toată lumea, mai ales când vine vorba de refolosirea propriilor uh, documente Cred că trebuie să găsim uh, sistemele adecvate din acest punct de vedere și uh, vis-a-vis -vis de costuri și de um, mecanismele de soluționare a litigiilor care trebuie să fie și acestea să aibă costuri cât mai reduse. Vă mulțumesc, doamna Râle. Da, și eu doresc să mulțumesc domnului raportor și să-l felicit pentru acest raport, pentru că am avut o discuție foarte interesantă cu dumnealui și în cadrul acestei discuții mi s-a părut că are o abordare potrivită. Ideile noastre se regăsesc până la urmă în forma finală a raportului. De exemplu, amendamentul 13 uh, reflectă foarte bine protecția datelor cu caracter uh, personal. Pentru mine este foarte important faptul că am definit foarte clar taxele și uh, mi se pare foarte bun amendamentul 10 pe care l-ați uh, propus dumneavoastră. Deci nu cred că vom mai înainta amendamente la raportul, la raportul dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră și vă sper că veți avea succes cu acest raport. Vă mulțumesc. Am și eu câteva comentarii în calitate de raportor din umbră pentru acest proiect de aviz. M-am ocupat și de dosarul original când l-am discutat prima dată la Comisia ITRE și cred că uneori uităm că în momentul în care am început discutarea acestui dosar, totul a fost foarte nou pentru, pentru toată lumea. Nu știu câte informații de monitorizare aveam pe atunci, dar cred că există un potențial imens legat de informațiile publice pentru a ajunge la rezultate bune pentru uh, societate în general și pentru economia digitală în mod specific. Am pus și data trecută această întrebare pentru că o extindere importantă din punctul meu de vedere este includerea instituțiilor uh, culturale publice. Deci, pentru acest lucru avem nevoie de un anumit grad de uh, flexibilitate. Cred că ar trebui să fim foarte uh, precauți să nu impunem la nivel european niște formule prea rigide pentru stabilirea costurilor. Trebuie să ne asigurăm că orice cost, orice taxă să nu fie stabilită la un nivel atât de mare care să uh, blocheze accesul la informații la, și circulația datelor. După cum uh, s-a spus, avem nevoie de anumit nivel de supraveghere și sunt de acord cu colegii care spun că este bine faptul că nu s-au impus o formulă pentru acest lucru din partea comisiei, ci se indică pur și simplu direcția în care ar trebui să uh, Um, să meargă măsurile. Există o diferență foarte mare um, dacă este să comparăm această situație cu ce se întâmplă cu achizițiile publice, unde Comisia a făcut niște propuneri foarte detaliate. Cred că amendamentele uh, domnului Traskovski rezolvă foarte multe puncte, dar cred că va trebui să, ne, să le analizăm în detaliu pentru a vedea dacă nu cumva alte puncte trebuie clarificate prin alte amendamente. Foarte bine, nu știu dacă mai dorește altcineva să contribuie la această discuție. Dacă nu, reprezentantul comisiei este invitat să ne spună care este părerea lui. Yes. Uh, well, uh, thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Evident, este un uh, moment de imensă satisfacție pentru un reprezentant al Comisiei să vadă că există o astfel de unanimitate în favoarea propunerii Comisiei acesta este un domeniu care, aveți dreptate, inițial nu a fost considerat uh, drept o mare prioritate politică în comisie, și cu ajutorul uh, Parlamentului s-a făcut un prim pas. Acum o să facem un al doilea pas în uh, îmbunătățirea eficienței. Însă importantă este ideea originală că toate aceste informații care sunt uh, colectate în scopuri publice cu cheltuieli publice să fie folosite de alții în condiții corecte. Am, uh, aș vrea totuși să reacționez față de un comentariu și anume că nu am uh, supus această inițiativă Oficiului European pentru Protecția Datelor pentru un aviz. E perfect adevărat că există un potențial ca datele colectate de instituțiile publice în cursul activităților lor publice să includă date personale. Și de aceea, directiva actuală deja exclude aceasta din uh, area de aplicare. Și sigur, Comisia e în, în acord total cu dumneavoastră și vrem să ne asigurăm că asta va continua și de aceea uh, salutăm uh, sugestiile de uh, redactare care subliniază acest lucru. Și propunerea Comisiei este de a actualiza, de a întări și a asigura aplicarea uniformă a regulilor legate de protecția datelor, care oricum erau o premieră atunci când au fost introduse și pe unele continente încă n-au fost introduse. Așadar, e un bun moment să ne asigurăm că avem aceste reguli, dar e o idee bună să plasăm aceste reguli de protecție a datelor într-un singur loc și să nu le împrăștiem în mai multe locuri, pentru că asta ar crea confuzie. De aceea spun, haideți să actualizăm regulile și să nu lăsăm acest uh, pachet legislativ să afecteze regulile privind protecția datelor, care sunt uh, de sine stătătoare și au prioritate acolo unde se aplică. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Dacă aș putea comenta în legătură cu ce a spus despre datele personale, pentru că cred că și pe doamna Valera o va interesa. O parte din probleme, și bine că lucrurile merg mână în mână, o parte din problemă vine din faptul că unele date din sectorul public în unele țări este, uh, sunt considerate, sunt clasificate ca date personale și în altele nu. Și știu un caz, de exemplu, uh, plăcuțele de înregistrare ale mașinilor. Mulți oameni care vor să cumpere o mașină vor să-i verifice proveniența pe baza plăcuței de matriculare și sunt multe informații care se le permite să facă asta, dar cred că în unele țări, inclusiv țara doamnei Vale, cred că uh, aceste numere de matriculare sunt considerate date personale. Sigur, ele devin date personale numai când sunt legate de numele și adresa proprietarului. Deci cred că sunt o serie de alte aspecte de date personale unde există inconsecvențe de la țară la alta și trebuie să judecăm care trebuie să fie disponibilitatea uh, lor în domeniul public, informații legate de serviciile publice. De asemenea, informația geografică în această situație din cauza problemelor uh, cu disponibilitatea datelor, uh, fotografii uh, ale caselor oameni și așa mai departe, toate acestea au devenit chestiuni sensibile și va trebui să anticipăm în viitor unele astfel de probleme. Acum, domnul Trașcovski, doriți să încheiați discuția. Prim, în primul rând vă mulțumesc pentru comentarii. Unul sau două chestiuni importante. Mai întâi, uh, protecția vieții private și neclaritatea distinției între informația publică și cea privată. De aceea am uh, făcut un amendament în acest sens, dar dacă nu mă înșel, nu există nicio opinie libe deci, dacă există idei uh, noi pentru a rezolva această problemă, sunt dornic să colaborez și să introducem aceste idei în text, pentru că e foarte important. În ce privește comentariile doamnei uh, Waller, sigur, nu e vorba doar de operatorii economici, ci și de cetățeni, de utilizatori și cred că abordăm această chestiune în uh, majoritatea amendamentelor noastre, pentru că atunci când vorbim de costuri, toată lumea va beneficia de rafinarea, îmbunătățirea definiției, dar în general uh, ne gândim la beneficii pentru cetățeni, în general pentru indivizi. Când vine vorba de supervizare, cred că suntem cu toții de acord că n-ar trebui să creăm noi instituții de supervizare, de supraveghere, dar poate că ar trebui prin unele amendamente să îmbunătățim implicarea ombudsmanului în contextul național și sunt deschis uh, să examinăm față de ideea de a examina o astfel de posibilitate. În ce privește instituțiile culturale, cred că uh, amendamentele noastre privind costurile marginale clarifică mai, mai bine ce sunt acestea și încearcă să elimine orice pericol aici. Oricum, vă mulțumesc pentru cooperare, aștept amendamentele noastre. Din ce spuneți, cred că putem uh, Uh, ajunge la amendamente de compromis foarte repede și sunt realmente deschis la majoritatea ideilor exprimate în timpul discuției și din nou aș vrea să mulțumesc Comisiei pentru o muncă excelentă. Vă mulțumesc. Uh, so deadline for amendments is the 29th of June. Termenul pentru amendamente 29 iunie la prânz și vom avea ocazia să discutăm amendamentele pe 10 iulie examinarea amendamentelor de compromis 17 septembrie, votul la IMCO 18 septembrie și votul în ITRE 24 septembrie. Așadar, avem, uh, vom avea ceva timp mai târziu, dacă mai apare material proaspăt uh, uh, peste vară, să-l includem în amendamente. Bine, vă mulțumesc foarte mult. Um, suntem cu 5 minute avem 5 minute în plus. Vreau să verific dacă e toată lumea aici, pentru că știu că uneori raportorii din umbră ajung în ultimul moment. Domnul Schwab îmi face semn că este raportor uh, uh, înlocțitor. Domnul Schmidt uh, e aici. Domnul Bine nu este. Și o să verific dacă avem și comisie aici. Domnul Hainan de la comisie este aici? Deci toată lumea este aici, putem să începem câteva minute mai devreme. Așadar, vom examina avizul domnului Coferati privind Cartea Verde către o piață europeană integrată pentru carduri și plăți mobile și pe internet. O să-i dau cuvântul domnului Coferati pentru a-și prezenta uh, avizul, uh, proiectul de aviz și apoi vom avea contribuții din partea raportorilor din umbră și oricine altceva care dorește să contribuie. Deci, domnule Coferati, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Confirm, confirm, așa cum am spus și cu ocazia precedentă, când am avut primul uh, schimb de opinii între noi pe acest subiect, Uh, un lucru pe care l-am subliniat uh, în diverse ocazii, și anume că ne aflăm în fața unui text foarte important, nu doar din cauza conținutului său specific, ci și din cauza efectelor pe care le poate avea în ce privește lupta cu unele fenomene negative care privesc toate țările Uniunii Europene. Mă gândesc, de exemplu, la plățile electronice și la faptul că acestea pot ajuta foarte mult uh, economia în situația actuală și de asemenea pot uh, ajuta în lupta cu evaziunea fiscală și cu frauda fiscală, două fenomene distincte și extrem de negative. Prin urmare, nevoia de a uniformiza uh, normele europene este foarte presantă pentru că există diferențe extrem de mari și din acest motiv mi-am permis, după o consultare cu Michel, să îmbunătățesc textul și să întăresc anumite aspecte care mi s-au părut, obiectiv vorbind, mai importante și care poate în textul comisiei nu erau suficient uh, rezolvate. Subiectul uh, în jurul căruia ne învârtim, ca să spun așa, este consumatorul. Consumatorul are nevoie de siguranță, are nevoie de transparență și uh, trebuie să poată avea încredere în aceste instrumente, în utilizarea lor, pentru că e vorba de uh, instrumente care presupun uh, limbaje și proceduri tehnologice care nu întotdeauna uh, sunt uh, curente în practica cetățenilor, mai ales a cetățenilor mai vulnerabili, care au poate o școlarizare mai redusă sau care sunt mai în vârstă, de exemplu. Și pentru a da această încredere, primul lucru care trebuie făcut este să dăm tuturor utilizatorilor o informație corectă. Adesea, utilizatorii sunt uh, bombardați cu informații inutile uh, și care nu au legătură cu modalitățile de, și cu, cu folosirea practică a instrumentului. Așadar, corectitudinea informației și transparența. Acesta cred că este primul pas care trebuie făcut pentru a câștiga încrederea consumatorilor. În al doilea rând, în ce privește apărarea drepturilor acestora, Cred că ar fi important să acționăm pentru întărirea uh, drepturilor uh, atât individuale cât și colective și apoi vom discuta, uh, poate într-o altă ședință, care ar putea să fie cele mai bune forme. Orice persoană trebuie să știe că atunci când folosește acest instrument, este protejat de la înce- bun început uh, față de orice uh, schimbare în plata bunului sau serviciului din partea contrapărții sale. Așadar, uh, certitudinea dreptului, dacă putem să spunem așa, este importantă. E o primă informație importantă, astfel încât să determinăm un număr crescând de persoane să accepte această modalitate de plată, dându-ne apoi masa, astfel masa critică care ar putea servi în transformarea lui într-un instrument cât mai eficace. În ce privește partea de instrumentală ca atare, este necesar să avem o standardizare europeană care să uh, susțină nevoia de siguranță. Sunt uh, sisteme care oferă o siguranță foarte mare, altele care au uh, mai puțină siguranță. Asta vedem în utilizarea cardurilor, de exemplu. Uh, carduri care știți că sunt activate pur și simplu prin trecerea unei benzi magnetice pe un cititor. Așadar, uh, trebuie o întărire a siguranței și trebuie să avem standarde europene și aici uh, soluțiile sunt diferite. Sunt sisteme de autentificare, de exemplu, care sunt mai eficace decât altele. Dar și acest aspect Uh, un aspect asupra care voi reveni mai târziu. Primul lucru se referă la standardizare și la toate procedurile la nivel european. Pentru a întări standardizarea, trebuie să existe și o piață transparentă în care să nu se creeze monopoluri sau abuz de poziție. Pentru că riscul și aici, ca și în alte activități, este de a avea monopoluri, monopoluri mai mult sau mai puțin explicite sau mai mult sau mai puțin oculte, însă efectele sunt uh, în toate cazurile uh, negative pentru că lipsa concurenței loiale duce la efecte negative nu doar în ce privește utilizarea sau non-utilizarea instrumentelor, ci și în ce privește costurile. Din acest motiv, trebuie să avem garanții de transparență sistematică pentru toate cardurile și instrumentele de plată și o garanție a posibilității de control. Serviciile de plăți trebuie să știe foarte clar că cel care face plăți, plata este uh, într-adevăr în uh, situația de a putea plăti. Deci nu e vorba aici de a viola viața privată, încălca viața privată a cuiva, ci doar să existe confirmarea solvabilității. Persoana care utilizează acest instrument pentru plăți trebuie să fie solvabilă pentru a evita uh, situațiile contencioase și fraudele. Apoi mai există problema costurilor acestor activități. Cred că primul pas trebuie să fie cel de armonizare între țări, între servicii și între utilizatori pentru a putea ajunge într-un interval de timp uh, rezonabil la eliminarea costurilor care există astăzi. Eliminarea imediată e poate imposibilă, pentru că suntem uh, într-o oarecare măsură să mergem în două, uh, pe două căi. Mai întâi e vorba de drumul armonizării, având obiectivul uh, de a prevedea un sistem final în care costurile în cele din urmă să fie uh, reduse. Și ultimul punct. Ultimul punct pe care vreau să-l subliniez este cel care uh, se referă la nevoia de a da un rol Comisiei, cred eu, și băncii centrale europene în ce privește uh, să verifice dacă uh, autoreglementarea este suficientă. Deci trebuie să existe modalitățile de a controla și Apoi, eh, cei care sunt supuși controlului trebuie să aibă un sistem de comunicare și de raportare cu toți eh, stakeholderii. Cu alte cuvinte, eh, consumatorii să știe de unde pot obține indicațiile cantitative și evaluările calitative în ce privește procesul atât cantitativ cât și calitativ în utilizarea plăților electronice. Eu ringrazio gli shadow con i quali ho già avuto. Le mulțumesc uh, raportorul din umbră cu care deja opinioni. Am avut deja ocazia să fac schimb de opinii și aș vrea să spun că termenul limită este 22 iunie, deci destul de repede. Însă, totuși, cred că putem uh, încheia această activitate și rezolva și anumite preocupări care mai există. Sunt așadar la dispoziția noastră pentru orice intervenții și pe care le-ați putea avea și voi examina cu toată disponibilitatea amendamentele care vor fi prezentate. Deja am vorbit despre importanța temei, așadar, încă o dată, mulțumesc cu anticipație pentru contribuțiile viitoare și sper că vom putea uh, colabora pe amendamente. Uh, thank you very much indeed uh, for your report. Mulțumesc foarte mult pentru această propunere, care este foarte complexă, s-au opus în jur de 40 de întrebări. Și acum domnul Schwab în numele domnului Arias. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând doresc să vă spun că mă bucură faptul că pot conlucra cu colegul nostru Coferati. Din păcate, colegul nostru Pablo Arias trebuie să meargă acasă din motive personale. Pentru colegul nostru Arias, acest lucru este foarte important și aș dori să încep cu el. Anul trecut, în momentul în care am adoptat directiva pentru consumatori, am încercat să sporim uh, încrederea pentru aceste transferuri pe internet. Și statele membre ar trebui să interzică uh, perceperea de comisioane pentru asemenea transferuri. Am trebuit să evităm anumite practici uh, care există în acest moment, perceperea unor comisioane pentru uh, rezervarea unor bilete de avion, de exemplu. Deseori societățile oferă fără comisioane suplimentare doar o plată um, în, cu o plată cu bani, cu bani pe șin, să spun așa. Și dacă faci o plată pe internet, atunci apar și comisioane suplimentare. Există câteva probleme, de exemplu, trimiterea, trimiterea unor pachete prin uh, poștă transfrontalier este mai um, scumpă, indiferent de distanța pe care trebuie să o, particip, să o parcurgă pachetul respectiv. Deci sunt de acord cu multe puncte amintite de colegul nostru Coferati cu multe puncte care urmează să reflectă în acest proiect de aviz. Colegul nostru Aria se ocupă foarte mult de piața digitală și cred că va înainta anumite amendamente care țin seama de importanța plăților uh, pe internet pentru dezvoltarea pieței digitale interne. De asemenea, se va referi la legăturile existente între uh, aceste sisteme de plăți și sistemul uh, european uh, de plăți unice, SEPA. Și eu aș dori să vă atrag atenția și asupra unui lucru asupra căruia m-am referit deja. Toate aceste sisteme de plată prin carduri de credit se bazează pe faptul că există o încredere legată de capacitatea clientului de a plăti lipsește aspectul transfrontalier a acestor informații, tocmai de acestea există greutăți în promovarea unui asemenea sistem. Avem nevoie, drept urmare, de standarde transfrontaliere pentru a promova asemenea sisteme, pentru că dacă nu, sistemele de plată transfrontaliere nu vor fi simplificate. Există anumite posibilități la care ne-am putea gândi, pentru a rezolva această problemă, am putea să recurgem la mijloace tehnice care să promoveze interoperabilitatea, mijloace care să fie sigure din punctul de vedere al protecției datelor și al securității. Astfel am putea reduce investițiile necesare dacă sistemele ar fi într-adevăr interoperabile și apoi ar exista și un grad de transparență mai mare legat de informațiile care urmează să fie transmise, informații despre cum sunt protejate uh, datele respective și în acest context uh, cred că avem o părere comună, vom avea o părere comună în Comisia IMCO și mulțumesc colegului nostru cooperativ pentru uh, formulările pe care le-a găsit. Uh, Mr. Schmidt. Mulțumesc foarte mult, domnul Smith acum. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și mulțumesc și domnului uh, Caferații. Într-adevăr, uh, este un dosar extrem de important, fiindcă vorbim despre piața unică și felul în care ne putem asigura că ea, într-adevăr, funcționează foarte bine. Așa cum ați spus, până la urmă este vorba și de spălarea banilor și de evaziune fiscală, dar după părerea mea, principala chestiune este consumatorul. Acest sistem trebuie să fie prietenos pentru consumatori. Eu folosesc mult internetul, inclusiv ca să fac uh, plăți. Și din experiența mea, se, treaba merge bine. Dar sunt și probleme și domnul Coferati le-a menționat. Apoi, mai e un lucru ciudat. Dacă comanzi ceva, în secunda următoare banii ți s-au și tras de pe card. Deci, în secunda respectivă, chiar dacă produsul sau serviciul respectiv ți se livrează peste o lună, să zicem. Dar funcția asta, într-adevăr, merge foarte bine. Deci, trebuie să ne gândim, într-adevăr, Uh, și la acest uh, aspect, că asigură o siguranță pentru consumator, pentru că respectivele produse sau servicii sunt livrate. Pentru mine este așadar e foarte important să subliniem și să ne asigurăm că există această caracteristică uh, prietenoasă cu consumatorul, astfel încât or, practic oricine să poată folosi aceste instrumente. Deci, sigur că toată treaba asta mă gândesc că felul în care funcționează plățile astea, dacă funcționează la nivel global, deci trebuie să, să fie să existe un punct de contact în fiecare țară pentru că dacă apar probleme, atunci Uh, e foarte greu să iei legătura cu firma în uh, chestiune, nu? Firma cu chesti- în chestiune imediat îmi trage uh, banii de pe, de, de pe card, dar se întâmplă să fie situații în care trebuie să dai telefon în Statele Unite și, să, și ei îți explică un lucru care, vă spun sincer, eu nici nu prea înțeleg ce îmi spun. Deci nu sunt uh, neapărat în uh, favoarea unor uh, reguli armonizate, așa cum se discută nu uneori în comisia noastră, dar cred că trebuie să facem niște pași înainte. Chiar dacă este vorba de niște mm, taxe, de un comision, și ați menționat acest lucru, sigur că Uh, și companiile cu pricina uh, caută norme armonizate, poate și transparente, dar poate că uh, ar fi aici, eu știu, un, o marjă de, de manevră pe care o putem folosi în mod corect și decent. Și acum aș conchide, sigur că am uh, câteva um, amendamente pe care le susțin și sunt convins că, um, mă rog, ca de obicei vom ajunge la consens cu domnul uh, Coferati. Cred totuși că trebuie să fim uh, să ne ținem pe poziție și să promovăm drepturile și facilitățile de utilizare pentru consumator, gândindu-ne în același timp și la o armonizare la nivel european. Poate nu ar fi cazul să menționăm unele companii sau unele întreprinderi, dar nu, pentru că nu cred că merită să facem treaba asta, deși uneori poate ar merita. Da, mulțumesc foarte mult. Mainstream. Da, mulțumesc foarte mult. Sunt de acord cu colegul care tocmai uh, a vorbit. Este un dosar foarte important și cred că ne îndreptăm într-adevăr din ce în ce mai mult spre um, utilizarea cardului de credit și a plăților electronice. Acum, nu știu dacă e bine sau e rău, dar oricum uh, asta este realitatea. Dar primul lucru este cel pe care l-am spus deja data trecută. Și anume, Categorică avem nevoie de niște reguli uh, ferme și obiective care să arate că în momentul în care uh, o uh, firmă care folosește aceste servicii uh, trebuie să respecte anumite norme. Uh, pentru că mă gândesc la multe IMM-uri, dacă nu ar putea să folosească aceste, acest sistem, uh, Eh, practic ar da faliment. Deci, cum ziceam, pur și simplu întreprinderea ar eh, dispărea. Deci asta trebuie reglementată foarte, foarte strict și foarte corect. Apoi, eh, nu vreau să fac niciun fel de lobby aici, vă rog să mă credeți, dar vreau să subliniez că este probabil și în uh, interesul uh, uh, consumatorilor și al întreprinderilor. ne putem gândi și la opinia, la părerea, opinia publică, eu știu, contrară în sensul că furnizorii de astfel de plăți ar putea găsi într-o situație Uh, dificilă dacă nu respectă uh, părțile. Sigur că uh, părțile pot vorbi între ele, noi putem fi de acord pe o chestie, dar legea zice altfel. În legătură cu protecția datelor, la punctul întrebarea 13 din Carta Verde se arată acolo un lucru foarte important și anume Sigur că există uh, foarte mulți uh, uh actori și care, uh, eu știu, ar putea să aibă acces la soldul din contul tău să vadă această cifră. E, e aceste uh, informații despre conturile bancare uh, reprezintă unul dintre, una dintre chestiunile cele mai uh, delicate uh, și care descurajează această idee. Pentru că dacă reiese într-un fel sau altul că o persoană anume, să zicem, are o sumă importantă de bani în conturile sale, uh, atunci, uh, deci dacă se află treaba asta, va fi uh, ținta tuturor excrocilor și a tuturor celor care își fac reclamă în toate felurile. De aceea, cred că este foarte important să respectăm cu strictețe regulile stricte pe care le avem acum uh, și să nu uh, ajungem cumva să se mm, răspândească aceste informații despre care vorbeam. Și, în fine, în uh, legătură cu acest sistem despre care vorbim. Când este vorba de reglementarea acestui uh, sistem uh, de plăți mobile, uh, nu sunt convins că este nevoie și că ar fi rezonabil. Poate n-am înțeles eu foarte bine, dar deocamdată nu sunt în favoarea unui regulament. Da, și cam atâta am avut de spus. Și, eh, cum ziceam, o să transmitem amendamentele. Mulțumesc. Domnul Bilan. Mulțumesc, eh, domnule președinte. Cred că majoritatea chestiunilor pe care uh, le-am uh, discutat data trecută, se regăsesc foarte bine în proiectul de aviz și uh, trebuie repetat că plățile online și plățile mo- mobile online, uh, pe telefonul mobil, diferă foarte mult de la o țară la alta. E adevărat că se facilitează transferurile bancare, dar este foarte important este aproape imposibil să faci unele plăți în străinătate. Credem că comisioane, din cauza comisioanelor, ele cred că ar trebui să dispară cu totul dacă nu să fie reduse. În Polonia, aceste comisioane sunt foarte, foarte ridicate și stabilite în mod arbitrar, în detrimentul atât al comerciantului cât și al consumatorului. În ceea ce privește celelalte uh, chestiuni eh, subliniate în aviz. Sunt de acord cu ele, cred că merg în direcția bună. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Feilel. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului și raportorilor eh, din umbră. Într-adevăr, eh, este foarte important în legătură cu să avem încredere în ceea ce spune raportorul cu privire la transparență. De fapt, ceea ce vreau să spun este că experiența pe care o au consumatorii uh, atunci când uh, plătesc cu cardul uh, ceva, banii se trag imediat, dar uneori durează 5, 6 zile până primesc bunul sau serviciu și Deci e o relație care afectează și firma respectivă și consumatorul. Așa cum spuneați, acest lucru afect, poate afecta serios mici, micile întreprinderi, deci trebuie să asigurăm consecvență și claritate și pentru transparență. În al doilea rând, în ceea ce privește lămurirea și clarificarea, categoric securitatea este un aspect esențial și pentru a reasigura și pentru a liniști uh, consumatorii cu privire la datele și informațiile lor uh, care trebuie să fie uh, sigure. Au existat tot felul de discuții legate de securitatea internetului și a plăților pe internet și de aceea chiar cred că acest raportor vine la momentul potrivit. Mulțumesc! Good, thank you very much. Anybody else want to... Uh... Mulțumesc. Mai uh, dorește cineva să comenteze? Mm, mai am și eu câteva comentarii. Cred că domnul Schwab a pus o întrebare foarte importantă uh, cu privire la legătura dintre această treabă și directiva privind drepturile consumatorilor. Pentru că acolo există, într-adevăr, niște aspecte referitoare uh, la plățile, la căutările, la uh, respective uh, în momentul în care se completează diversele rubrici. Deci trebuie să legăm acest lucru de lucrările noastre anterioare cu privire la drepturile consumatorilor și suntem uh, foarte interesați de felul în care evoluează plățile și în contextul pieței unice. Apoi s-au mai spus o serie de lucruri importante despre caracterul uh, complex al sistemelor uh, de, de, de plată, uh, lipsa de, de concurență cu alte sisteme, așa cum se întâmpla și cu roamingul, nu? și în cazul acesta este și mai, și mai puțin transparent pentru că uneori poate consumatorul nici nu dă seama pentru ce plătește. Apoi, uh, așa cum ați spus, uh, nu se folosește aceeași uh, monedă și plățile internaționale se fac în altă monedă și apar aici comisioane suplimentare și până la urmă există riscul ca aceste plăți să fie din ce în ce mai frustrante. Deci dacă uh, apar tot felul de costuri, atunci trebuie făcute niște investiții și costurile trebuie recuperate undeva. Deci recuperate undeva, de exemplu, costurile aferente deținerii unui cont bancar sau la unui card ca atare. Noi suntem aici eh, ca să ne asigurăm că forțele pieței eh, funcționează. Așa am făcut eh, și în cadrul roamingului, când forțele pieței nu operau în favoarea consumatorului. Apoi, în legătură cu transparența adevărată, consumatorul să știe exact ce plătește și dacă îi se cere să plătească comisioanele, exact ce plătește în acele comisioane. Deci toate astea sunt uh, chestiuni foarte importante, la fel cu plățile uh, uh, se spune că e pe gratis, că e gratuit, la fel ca și cu telefoanele gratuite, ori nimic nu e gratuit, după cum știți. Cred așadar că avem o chestiune importantă și delicată care trebuie abordată din multe puncte de vedere și sunt sigur că raportorul și raportorii din umbră vor veni cu niște idei eh, deștepte în urma acestor comentarii. Și acum eh, domnul Heinen de la Comisie cred că dorește să exprime punctul de vedere al Comisiei legătură cu comentariile făcute. Chairman. No, mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, în general, apreciem avizul eh, Comisiei Inco vis-a-vis de cartea noastră verde. Cred că există un acord față de obiectivele pe care le-am stabilit în cartea noastră verde. Există, de exemplu, un consens în sensul că există posibilitatea de a împinge lucrurile, de a merge pentru, pentru a avea aceste plăți electronice. După părerea noastră, plățile electronice pot crea o piață mai competitivă în Europa și sunt mai eficiente decât plățile făcute numerar, de exemplu, în Europa. S-a spus deseori, de exemplu, că în centrul procesului decizional ar trebui să se regăsească consumatorii întotdeauna. Exact acest lucru ne-l dorim și noi și comisarul Barnier l-a amintit în audiera publică care a fost organizată în începutul lunii mai, mai ales dacă este să ne gândim la modalitățile de plată discutate în această carte verde, se ține seama întotdeauna de, uh, consum- de consumatori la fel se întâmplă și cu... Uh, nu totdeauna se întâmplă acest lucru. În cadrul sistemului SEPA, de exemplu, societățile comerciale sunt cele care uh, beneficiază mai degrabă decât consumatorii. Ar trebui să schimbăm uh, această perspectivă, să punem pe primul loc consumatorul, după cum am spus. S-a menționat necesitatea transparenței, Uh, protejarea drepturilor consumatorilor și în general și aș dori să reiterez lucrul, uh, următorul lucru, directiva de protejare a consumatorilor înseamnă că avem un cadru care funcționează. După părerea noastră, ar trebui să ajustăm această directivă pentru a ține seama de noile metode de plată deci există într-adevăr o legătură între Cartea Verde și revizuirea directivei uh, referitoare la drepturile consumatorilor, care are loc acum. Deci, unele lucruri amintite în Cartea Verde se vor regăsi probabil în procesul de revizuire a acestei uh, directive, din punctul de vedere al standardizării și mai ales în contextul securității. Există un consens și aici. Securitatea uh, pentru Comisie este o premisă crucială, fără de care nu putem merge înainte. Doar cu o securitate asigurată vom avea o piață competitivă, o piață deschisă. Și în acest context aș dori să vă atrag atenția asupra forumului pentru plăți uh, sigure, este un forum care discută cerințele de securitate necesare, care ar putea duce la stabilirea unor criterii, unor cerințe de securitate pentru uh, plățile electronice. Deci uh, lucrăm îndeaproape și participăm la întâlnirile acestui uh, forum. Raportorul s-a referit la necesitatea de a evita apariția unor monopoluri. Într-adevăr, este unul din obiectivele pe care încercăm să le atingem prin uh, Cartea noastră verde, să avem o egalitate de șanse între, pentru toți actorii uh, prezenți pe această, pe această piață, să creăm condițiile pentru ca noi actori să intre pe această piață. Ne dorim acest lucru, de fapt este unul din obiectivele primare ale cărții verde. Ne dorim o concurență mai mare, ne dorim alegeri, ne dorim ca consumatorii să aibă mai multe opțiuni din acest punct de vedere, doresc să mă, re- să mă refer și la această comisioane de transfer care a fost amintită de mai multă lume. Ne dăm seama că avem nevoie de un grad mai mare de armonizare și de transparență și discutăm uh, și cu colegii de la Direcția Generală pentru Competiție pentru că Probabil știți că există competiție nu doar la nivel european, cât și la nivel național și de curând Um, Curtea Europeană de Justiție a dat un uh, verdict relevant prin care s-a, s-a confirmat o decizie din 2007 a Comisiei care uh, spunea că comisioanele transfrontaliere nu sunt uh, competitive. Deci va trebui să vedem ce se întâmplă și în alte cazuri care acum se judecă la nivel național și la nivel european. În final, în uh, legătură cu guvernanța sistemului SEPA, de exemplu, credem că este nevoie de o atitudine mai proactivă din partea factorilor de decizie uh, din politică. Am uh, stabilit Consiliul SEPA, din care fac parte înalți reprezentanți din partea ambelor domenii, și vom face o propunere concretă pentru guvernanța SEPA la sfârșitul acestui an. Vom uh, încerca să vedem cum noi, actorii politici, ne, ne vom putea implica mai mult, cum Banca Centrală Europeană se va putea implica mai mult, cum vom putea implica și cei care folosesc aceste diferite sisteme de plăți mai mult pentru a consolida standardizarea. Deci cred că există un consens vis-a-vis -vis de foarte multe puncte amintite de domnul uh, Coferati. În urma publicării cărții verde am organizat și o uh, consultare publică, am primit mai mult de 300 de răspunsuri, unele foarte uh, lungi, câteva zeci de pagini, deci am avut nevoie de ceva timp pentru a le citi și a le analiza pe toate. Oricum vom publica, cred că în această săptămână, un rezumat al răspunsurilor pe care le-am primit din partea actorilor implicați. Vom încerca să publicăm și, și răspunsurile individuale și ne dorim ca până la sfârșitul lunii iulie să putem anunța care sunt următorii pași pentru a merge mai departe. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru acest uh, răspuns foarte convingător. Domnule Coferati, v-am depășit puțin timpul dar dacă doriți să rezumați pe scurt discuția, vă dau cu plăcere cuvântul. Da, voi fi foarte succint pentru a nu întârzia și mai mult. Diferitele intervenții s-au referit cu toate la această temă importantă. Doresc să mulțumesc raportorilor din uh, Umbra care au intervenit. Foarte pe scurt acum remarcile mele. Aș dori să mă refer uh, la evoluțiile tehnologice pentru că lucrurile se schimbă foarte, foarte repede în lumea tehnologică și trebuie să urmărim uh, îndeaproape folosirea datelor, să avem sisteme care să garanteze persoanelor că sfera vieților private nu este afectată în mod negativ. Trebuie să ne asigurăm că există un grad de securitate în momentul în care se cumpără ceva și din punct de vedere al, al securității nu trebuie uh, să coborâm sub un anumit prag. Apoi trebuie să introducem noi elemente pentru garantarea uh, competitivității și mă adresez aici în mod special uh, reprezentantului Comisiei. Apoi, legătura care există cu domeniul larg al economiei unde se folosesc aceste structuri. Există și alți actori și între toți actorii uh, prezenți pe această piață trebuie să există o egalitate de șansă. De șansă. Trebuie să Trebuie să vedem uh, cine sunt uh, actorii care au nevoie de uh, sprijin Există unele categorii de consumatori uh, vulnerabili și trebuie să găsim uh, echilibrul necesar uh, pentru a apăra interesele tuturor. Vă mulțumesc pentru această dezbatere foarte utilă. Aș dori să vă aduc aminte că termenul de depunere a amendamentelor este uh, joi, la prânz, pentru că votul din Comisia Econ va avea loc în septembrie, deci trebuie să ne grăbim puțin din păcate, nu vom uh, vedea rezumatul consultărilor organizate de comisie, dar cred că oricum avem suficient material la dispoziție pe baza căruia uh, să putem lucra. Vom discuta amendamentele pe 10 iulie și mă vota în septembrie apoi. Vă mulțumesc. Acum trecem la următorul raport al domnului Coferati. Este vorba de proiectul de aviz pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport. Un aviz adresat Comisiei pentru Transport. Domnul Schwab este de asemenea foarte ocupat în această dupămasă pentru că este raportor din umbră și domnul Schmidt. Nu sunt nu știu dacă și domnul Engström se ocupă de acest aviz. Știu că doamna Riule se, ocup, se ocupă de acest lucru. Știu că și domnul Ilan se ocupă de această temă. Deci, uh, domnule Coferati, ar fi foarte bine dacă am putea încheia acest punct până la ora 5, pentru că urmează întâlnirea coordonatorilor. Și, dacă nu mă înșel, domnul Filip Chantren de la DigiMove este alături de noi. Nu știu dacă o să avem timp să vă dăm cuvântul, rămâne de văzut. Oricum, acum are cuvântul domnul Coferati. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, trebuie să încercăm să încheiem acest punct până la ora 17 pentru că activitatea coordonatorilor este foarte importantă. În legătură cu textul, uh, uh, cu propunerea uh, comisiei, din punctul de vedere al competențelor comisiei noastre, este necesar în primul rând să ne concentrăm pe drepturile consumatorilor. Ar trebui să facem referire la faptul că toate referințele, toate normele care țin de rețelele de transport, pentru că um, să nu se uite de persoane, de oamenii care sunt transportați prin diferitele mijloace de transport. Există diferite diferențe între oamenii în vârstă, persoanele cu dizabilități și toate de aceste lucruri trebuie să se țină seama în diferitele mijloace de transport pentru ca consumatorii să nu fie împiedicați în folosirea acestor mijloace de transport. Serviciile de transport trebuie să fie cât mai accesibile pentru uh, persoanele cele mai vulnerabile. Ar trebui să începem uh, cel mai bine cu o, un proces de analizare ex ante pentru a vedea cum am putea rezolva această problemă și mă gândesc aici atât la infrastructura de transport cât și la mijloacele de transport pentru a găsi o soluție la această problemă a accesului la transport înainte de a construi uh, vehicolele acestea trebuie să fie cât mai sigure și să aibă efecte cât mai reduse asupra mediului înconjurător. Um, infrastructurile mari, rețelele mari de transport sunt împiedicate deseori în urma unor reacții, unor proteste spontane la care se recurge în, de către societate. Dar într-un sistem reglementat este posibil să stabilești uh, normele ținând seama și de protecția mediului înconjurător, ținând seama de tehnologiile existente. Și dacă se face acest uh, lucru, se contribuie la dezvoltarea la uh, uh rețelei, rețelelor de transport. Aș dori să mă refer la câteva lucruri, consolidarea siguranței uh, Uh, rutiere. Aici există foarte multe probleme din punctul de vedere al securității în toate statele europene. Foarte Tili altri eh, vettori che... Acest lucru nu s-a mai făcut până acum și aduce la oaltă diversele elemente care ne dau o naturale complexă. Și cred că e un lucru pe care trebuie să-l evităm, care nu, poate nu ne uh, vizează direct, dar trebuie să fim atenți totuși la ce anume chestiunea resurselor. Trebuie să ne bazăm pe ceea ce este realizabil din punct de vedere obiectiv și pe baza resurselor disponibile acum sunt obiective care vor fi dificil de atins. Ultima observație se referă la coordonator acesta nu poate avea o simplă funcție de gestionare a legăturii între diversele uh, tronsoane ale rețelei. Trebuie să aibă o funcție politică de interlocutor cu instituțiile vizate de conceperea și realizarea uh, tronsoanelor rețelei. Așadar, el va putea interveni în amonte și poate că am putea rezolva anumite obstacole la nivel uh, de infrastructură. Și mă opresc aici. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, domnul Jvab. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să îl felicit din nou pe colegul nostru Coferati și în numele colegii noastre, doamna Ivanova, care nu poate fi alături de noi astăzi, aș dori să uh, sprijin faptul că domnul Coferati a redactat și a ales o abordare care țină seama de interesele uh, consumatorilor. Pentru colega noastră Ivanova este foarte important să ne asigurăm în primul rând că există un acces pentru întreaga populație la aceste transoane, transoane din rețelele TNT, mai ales trebuie să asigurăm un acces pentru persoanele în vârstă, pentru persoanele cu dizabilități și pentru persoanele care au o mobilitate redusă. Obiectivul nostru trebuie să fie ca aceste axe de transport să fie deschise, să fie accesibile populației europene. În al doilea rând, ar trebui să consolidăm infrastructura acolo unde există noduri de circulație, acolo unde lucrurile nu funcționează suficient de bine și acolo unde nu existau suficiente și nu există în continuare suficiente posibilități de transport. În același timp, pentru colega noastră Ivanova, acest aspect al siguranței rutiere este unul foarte important, dar acest punct se, re- se regăsește în textul domnului Coferatu. Apoi, dragi colegi, va fi important ca aceste axe de transport să fie stabilite într-un uh, dialog uh, constructiv. Spun acest lucru și în calitatea de uh, europarlamentar care vine dintr-o zonă unde trebuia construită o gară, dar apoi a fost, organizată, a fost organizat un uh, referendum în rândul populației care a dus la rezultate uh, diferite, deci trebuie să țină seama de părerea populației din zona unde urmează să fie um, creată o infrastructură de transport. Și doresc să mulțumesc colegului Coferatic pentru că s-a referit la acest punct în proiectul de aviz. Cred că există unele puncte care îmbunătăți această propunere. Trebuie să ne asigurăm că dezvoltarea axelor de transport TNT în diferite domenii înseamnă, vor duce la o experiență de calitate pentru, pentru uh, utilizatori. Trebuie să ne asigurăm că prețurile nu vor crește mult și pentru acest lucru sarcinile administrative trebuie păstrate la un minim posibil. Uh, Cetățenii sunt cei care trebuie să folosească aceste axe și pentru a ne asigura acest, că există acest acces, trebuie să ținem seama de anumite probleme existente în uh, state membre, um, de exemplu, unele zone unde populația, densitatea populației este redusă, unde nu există alternativ, modalități alternative de transport. Din punctul de vedere al, al uh, noilor tehnologii, acestea ar trebui să fie luate în seamă pentru a putea recurge întotdeauna la modalitatea cea mai, uh, um, cea mai bună pentru, pentru consumatori. Cetățenii trebuie să știe care sunt uh, modalitățile de a schimba mijloacele de transport. Și, în ultimul rând, dragi colegi, trebuie să fim foarte pragmatici, pentru că aceste, pentru că aceste axe TNT să fie cât mai accesibile, cât mai ușor de folosit. Regulamentul viitor ar trebui să să vorbească despre crearea unei platforme de transport pentru consumatori care se, care se asigure un schimb de informații între pasageri. Oricum, în general, uh, repet mulțumirile adresate raportorului și sunt convins că vom ajunge la soluții comune pe marginea acestui dosar. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Schmidt. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O să fiu uh, destul de succint pentru că eu cred că am uh, discutat deja acum câteva săptămâni și cred că domnul Dumneavoastră, domnule Coferate, ați introdus unele dintre comentariile mele aici și uh, în special subliniez amendamentul 2 și amendamentul 30 ce privește rolul coordonatorilor. Cred că sunt extrem de importante și cred că am menționat că m-am ocupat de asta la nivel regional și local în țara mea și Oricine a făcut asta știe cât de complicat este să construiești un port, o cale ferată sau o stradă, pentru că toată lumea se plânge, toată lumea vrea uh, strada și care feroviară, dar nu pe terenul lor, undeva și nu aproape de curtea lor, undeva în altă parte. Și atunci, sigur, coordonatorul în combinație cu instituțiile europene și cu autoritățile locale, naționale, regionale și această colaborare e esențială și venind dintr-o țară puțin populată cum este a mea, asta este și mai important. Prin urmare, nu putem să ne concentrăm doar pe chestiunile transfrontaliere. Avem nevoie ca statele membre să îndeplinească, să umple aceste uh, goluri uh, din țări altminteri Uh, vom avea un transport foarte bun transfrontalier, dar nu să fie între, uh, între frontiere, nu vor fi căi ferate sau șosele. Deci trebuie să existe o oarecare consecvență din acest punct de vedere și sunt de acord și cred că asta va fi foarte important și cred că dacă nu avem măsurile juridice aici, ar trebui să uh, Uh, le dăm coordonatorilor noștri o poziție cât mai puternică pentru a putea avea o viziune cât mai coordonată în Uniunea Europeană și de asemenea ar trebui să le cerem politicienilor, celor care au decizii, să încerce să influențeze pe colegii noștri din parlamentele naționale și autoritățile regionale. Pentru că altfel uh, asta nu se va întâmpla. Deci aveți toată susținerea mea, domnule Coferati, mulțumesc. Mulțumesc, domnule Schmidt. Domnul Bile. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Investițiile în proiectele europene, valoarea adăugată și creșterea serviciilor legate de transport vor da avantaje nu doar regiunilor care sunt implicate în proiect, ci vor contribui la turism în general. Planificarea de noi proiecte ar trebui să fie bazată în special pe nevoile reale ale utilizatorilor. De aceea este important să avem consultări. După ce am citit uh, amendamentele, pot spune câteva comentarii despre ele. Mă bucur de ideea consultării populației locale și susțin anumite amendamente. Uh, aș vrea să spun de asemenea că consultările ar trebui întotdeauna să încerce să găsească o soluție de uh, compromis în care avem avem uh, discuții cu comunitățile care nu sunt de acord cu un anumit proiect și aceste probleme se pot rezolva prin consultare la un stadiu foarte timpuriu. Coordonatorul european Aici mai degrabă aș rămâne la varianta originală și anume că Comisia poate, și nu este, dar nu este obligată să ceară o astfel de opinie. Apoi amendamentul 8 care limitează impactul de mediu la minim. Nu sunt sigur în legătură cu formularea. Cred că întotdeauna există un anumit impact și trebuie să încercăm să reducem impactul negativ. Asta a fost ideea. În afară de acesta nu am niciun comentariu. Vă mulțumesc. Președintele, mai sunt alți membri care doresc să comenteze? Două, trei minute mai putem avea de la Comisie o intervenție dacă domnul Șantre ar dori să se refere la acest lucru și după aceea dau cuvântul înapoi domnului Coferati. Mulțumesc foarte mult, pot fi realmente foarte succint. Cred că putem uh, într-o mare măsură lucra cu, și putem incorpora uh, avizul domnului Coferati în propunerea noastră. Sunt aspecte care sunt foarte importante și pentru noi, cum ar fi problema accesibilității, uh, eficienței, incluzând și eficiența resurselor, de asemenea, reîntărirea coordonatorilor și a coridoarelor este uh, un lucru foarte drag nouă. Astăzi are loc o întâlnire a coordonatorilor existenți care vor discuta în special cum să structureze mai bine dialogul cu comunitățile locale, astfel încât să evităm problemele când vine vorba de implementarea uh, rețelei noastre. Suntem extrem de fericiți, în special mulțumiți de faptul că articolul privind protecția mediului și accesibilitatea, articol- articolele 42 și 43 de fapt au fost întărite. După cum uh, știți, probabil, în abordarea uh, s-a Consiliul a șters aceste articole și pur și simplu a făcut referință la aceste subiecte în considerente spre regretul Comisiei. Deci ne bucurăm că Parlamentul ne susține și sperăm că pe această bază vom putea să regăsim din nou articolele în reglementarea finală. Ultimul comentariu. Așa cum a menționat și domnul Schwab, ar trebui să evităm povara administrativă. Deci când vorbim despre evaluările ex ante, trebuie să vedem despre ce proiecte vorbim de fapt, dar suntem cu siguranță deschiși idei de a avea o abordare eh, coopera cooperantă în această chestiune. Deci vă mulțumesc foarte mult pentru acest aviz, pentru această propunere care e foarte importantă pentru competitivitatea Europei, pentru că transportul este miezul economiei. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Trebuie să spun că mi se pare foarte important că Comisia este interesată de transporturi și de piața unică și mă bucur că Comisia de Transporturi a, ne-a făcut uh, propuneri în contextul uh, Single Market Act și uh, practic asta este o continuare a angajamentului nostru și Într-adevăr, am făcut și un proiect comun cu Comisia de Transport pe care l-am votat ieri. Domnule Coferati, vreți să rezumați pe scurt și după aceea putem să vorbim și despre calendar. Cred că reușim să terminăm până la 5 când trebuie să înceapă ședința coordonatorilor. În ce privește lucrurile care s-au spus, mă, vreau din nou să mulțumesc pentru susținerea extrem, și atitudinea extrem de pozitivă din discuție. Sunt un, avem într-adevăr opinii uh, uneori divergente, dar cred că important este că în comisie să avem climatul pe care l-am avut în cursul acestor discuții și uh, cred că asta este un element pozitiv și în raporturile cu comisia, în relația cu comisia. Am fost uh, administratorul unui oraș, deci știu că pentru a construi o stradă sau pentru a face o linie de tramvai e un lucru extrem de dificil, cel mai dificil. După aceea, pentru a avea o linie de tramvai care să traverseze un uh, oraș sau o autostradă care să traverseze o uh, țară, dificultățile sunt și mai mari. De aceea am încercat să dau multă atenție aceste idei, cum să rezolvi problemele care au uh, sufocat atâtea și atâtea administrații în general vorbind, uh, pentru realizarea de infrastructură, pentru crearea de infrastructură pe aceste coridoare pe care TNT le reconfirmă. De aceea e atât de important rolul coordonatorilor și discuția încă de la, din stadiile timpurii cu populația. Noi, uh, dacă, uh, dacă am vrea să facem atât lucruri, poate că ar fi mai ușor, dar să construiești o stradă, o, o autostradă, Uh, înseamnă că niște oameni trebuie să renunțe la obiceiurile lor de zi cu zi. Așadar, este o sarcină foarte complicată și care uneori uh, durează chiar și ani de zile uh, până se, până se rezolvă lucrurile la nivel politic. Așadar, le spun colegilor că pe această chestiune puteți conta pe atenția mea obsesivă și care vine și din experiența pe care am pe teren. În ce privește restul, cred că putem uh, continua și putem uh, accepta amendamentele care au fost prezentate. Voi încerca să fac o sinteză a celor care sunt uh, similare. Cred, îmi cer scuze, domnule președinte, dar cred că scadența. Cred că uh, data limită pentru prezentarea amendamentelor ar fi în iulie. Deci, iarăși, nu avem foarte mult timp la dispoziție, dar totuși destul ca să putem să colaborăm fără probleme. Now the, the... Președintele, nu, nu, termenul de amendamente, ba da, termenul pentru amendamente este 10 iulie la prânz și vom avea două ocazii de a discuta amendamentele pe 6 septembrie și apoi cel de compromis pe 17-18. Deci cred că asta vă va permite să faceți o treabă foarte bună și sunt sigur că vor, va fi foarte mult interes pentru ele. Și apoi adoptarea va fi pe 10 sau 11 octombrie, ceea ce ne va da mult timp ca să uh, luăm înaintea Comisiei de Transporturi pe 5 noiembrie. Bun, mulțumesc foarte mult, domnule Coferati, dragi colegi. Încheiem așadar uh, partea publică a ședinței noastre și începem întâlnirea coordonatorilor. Vă mulțumesc că ați uh, uh, respectat timpul și sunt nerăbdător să vă revăd pe restul colegilor mâine la ora 9 și am plăcerea să vă spun că primul raport va fi chiar al meu privind embarcațiunile uh, recreative. Va fi o ocazie extraordinară, o să vorbim despre noi categorii de proiectare și de uh, proiect, tipuri de bărci. Deci dacă vreți securitate maritimă în vacanțele noastre, fiți aici la ora 9 și apoi la 9.30 vom avea un vot la 9.30. Mulțumesc foarte mult. Ședința publică este închisă.